Bine, possiamo dare inizio. Putem să începem. Putem să începem reuniunea conferinței președinților, care este deschisă tuturor membrilor. Vreau să bun venit domnul Ivan Rompoi, președinte al Consiliului European și domnului Sefcovici, vicepreședinte al Comisiei Europene și dau imediat cuvântul domnului Ivan Rompoi pentru ca lui să ne spună care au fost concluziile Consiliului European de pe 24 și 25 octombrie, deci ultimul summit. Domnule președinte, domnilor și domnilor, deputați uh, europeni, eventual participanți la acest Consiliu, știți că în urmă cu două săptămâni au fost tratate mai multe subiecte, dintre care unele de actualitate. În primul rând, s-a spus că această criză existențială este în spatele nostru și putem să ne consacrăm energia consolidării uh, și redresării economice pe termen scurt și creării unor instrumente pentru viitor. Consolidarea redresării economice înseamnă că trebuie să punem în aplicare măsuri pe care le-am adoptat uh, mai devreme uh, în acest an, să finanțăm economia, să stabilizăm creșterea economică, să uh, integrăm mai bine piața internă și să combatem fragmentarea și, bineînțeles, să favorizăm ocuparea. Și doar hotărârea noastră pe termen lung va fi cheia succesului. Trebuie neapărat să luptăm împotriva șomajului în rândul tinerilor. Liderii vor să se asigure că inițiativa pentru ocuparea tinerului, care este un uh, element important din cadrul financiar multianual, va fi uh, deja operațională din ianuarie 2014. Deja mai multe mii de locuri de muncă au fost create pentru tineri datorită uh, inițiativelor de finanțare. În plus, datorită garanțiilor pentru tineret, aplicarele pe plan național se vor face mai multe. Oricum, trebuie să întreprindem eforturi serioase. Trebuie să facem tot ce ne stă în potință dacă vă doriți ca programele de sprijin din, finanțate din MFF să fie operaționale înainte de sfârșitul anului. Și o altă inițiativă va fi conferința pentru ocuparea anului tineretului care va avea loc la Paris. IMM-urile uh, a fost un alt subiect de follow-up în urma summitului din iunie. Am hotărât să creăm instrumente financiare pentru IMM-uri și ne dorim ca în acele țări unde uh, este nevoie de creditare să existe garanții pentru împrumuturi care să fie mai bine finanțate din uh, bugetul european. Pentru fiecare euro investit ar trebui să existe 5 sau 6 euro acordați cu titlu de împrumut IMM-urilor. Și IMM-urile ar trebui să aibă de profitat de pe urma ultimelor inițiative. Deja cadrul reglementar va fi mai ușor și birocrația va fi redusă. Este important să continuăm cu programul pe care l-am fixat și să facem evaluări anuale, fără însă a sacrifica garanțiile și protecțiile esențiale pentru consumator, pentru um, angajați sau pentru mediu. În timpul acestei perioade legislative ar trebui de asemenea să adoptăm elementele vitale care au mai rămas pentru Uniunea Bancară, mai ales mecanismul de uh, rezoluție unică, care este un instrument cheie. Nu putem să ne permitem să înregistrăm întârzieri Consiliul European și-a reafirmat sprijinul pentru a respecta termenele deja acceptate. Este pur și simplu o chestiune de credibilitate. Acest mecanism de supraveghere unică a fost deja adoptat în urmă cu un an și l-am auzit pe președintele Draghi uh, cum a prezentat uh, uh, bilanțul BCE este un exercițiu foarte important și aici guvernele trebuie să-și facă temele și trebuie să aibă aranjamente coordonate uh, uh, cu sectorul bancar. Și aici este o chestiune de credibilitate. Într-o întâlnire, membrii Consiliului European au sprijinit acest exercițiu și au spus că este foarte important să ne asigurăm că băncile noastre sunt uh, în bună sănătate și că sunt capabile să uh, financeze dezvoltarea economică. Trebuie să păstrăm um, acest ritm pentru a ne îndeplini obiectivele pe care le-am stabilit pentru um, economia financiară și politică. Este nevoie de mai multă coordonare pe plan monetar și economic, de aceea am discutat din nou despre uh, semestrul european și despre noile politici sociale. În decembrie munca va continua. Atunci se vor lua decizii în ce privește acordurile contractuale și mecanismele uh, um, de solidaritate asociate. La acest Consiliu s-a acordat atenție la întărirea creșterii economice și la competitivitate. După ce am discutat despre energie în luna mai și înainte de a discuta despre politica industrială în decembrie și în februarie, la această întâlnire s-a discutat despre un subiect vital pentru viitorul economic al Europei, economia digitală și inovarea. Dacă chiar suntem serioși în ce privește piața unică, Trebuie ca aceasta să devină și digitală. Deocamdată este mult prea fragmentată și companiilor le este foarte greu să găsească specialiștii pe IT de care au nevoie. Pentru a schimba tendința, ne-am luat angajamente în trei domenii. În primul rând, să investăm în economia digitală și în infrastructura de inovare. Să promovăm o piață unică digitală, prietenoasă cu companiile și consumatorii până în 2015, datorită adoptării unor propuneri legislative, precum cele cu privire la identificarea electronică, facturile electronice și semnătura electronică, care ar trebui să fie adoptate înainte de acest, uh, sfârșitul acestui mandat legislativ. Și apoi să îmbunătățim cunoștințele în domeniul IT. Cunoașteți cifrele. Până în 2015 vor exista 900.000 de locuri de muncă aferente economiei digitale care ar trebui să fie ocupate și atunci înseamnă că tinerii trebuie să aibă competențele necesare, dar este și o chestiune de incluziune socială. Ar trebui ca fondurile sociale să se concentreze mai mult pe formarea în domeniul digital. Tot apropo de agenda digitală, am discutat și despre inovare. Cum putem să uh, ținem cont de abordarea strategică pe care am adoptat-o în 2011. Deci, până la urmă, acest Consiliu European a subliniat importanța unei serii de măsuri care ar trebui să permită Uniunii Europene să revină la poziția de lider pe care o juca în domeniul digital în urmă cu 20 de ani și pe care, între timp, am pierdut-o. Ca și în domeniul energiei și al finanțelor, piața noastră unică este, de fapt, fragmentată și atât în ce privește economia digitală cât și telecomunicațiile. În aceste sectoare există un potențial uriaș de creștere și de creare de locuri de muncă. Domnule președinte, stimați deputați, Consiliul European s-a ocupat și de evenimente recente tragice sau îngrijorătoare. Întreaga Europa a fost șocată de evenimentele de pe coastele Lampeduzei. Toți liderii au fost de acord cu faptul că trebuie luate măsuri hotărâte pentru a evita asemenea tragedii pe viitor. Acțiunile noastre vor fi orientate de trei valori, prevenire, protecție și solidaritate. Noi ne dorim să continuăm să uh, ne adresăm, uh, să tratăm cauzele care stau la originea acestei tragedii, ceea ce înseamnă sprijin prin politica de dezvoltare și dialog lărgit cu țările terțe. Vrem de asemenea să uh, intensificăm lupta împotriva traficului cu ființe umane și să colaborăm cu țările de origine și cu țările de tranzit. În ce privește protejarea de vieți omenești, am cerut punerea în aplicare rapidă a noului plan de supraveghere a frontierelor Eurosur. Vom putea să detect detectăm embarcațiunile și să protejăm viețile. Am cerut de asemenea ca agenția Frontex să-și întărească operațiunile în Marea Mediterană și de-a lungul frontierelor din sudul Uniunii Europene. În plus, am fost cu toții de acord cu faptul că este urgent să uh, analizăm ce mai putem face pe termen scurt. Și de aceea am cerut noi uh, uh, misiuni de lucru pentru Mediterană, din care uh, fac parte reprezentanții ai agențiilor, serviciilor diplomatice din statele membre și a instituțiilor europene, să formuleze propuneri pe termen scurt, astfel încât instrumentele și politicile europene să fie folosite în mod mai eficient. Fluxurile migratorii sunt niște fenomene complexe, însă avem nevoie de o reflexie pe termen lung în cadrul unor um, discuții pe planul strategiilor pe termen lung în domeniul securității, libertății și justiției, care vor avea loc ocazia uh, viitorului Consiliu um, European. Am mai avut o discuție și despre uh, um, schimbul de informații și uh, serviciile secrete. Statele membre sunt foarte îngrijorate de ultimele uh, dezvăluiri. Aceste îngrijorări sunt de înțeles. Un parteneriat precum cel dintre SUA și Uniunea Europeană s-a bazat pe încredere și respect, inclusiv în ce privește cooperarea serviciilor secrete. O lipsă de încredere nu poate decât să prejudiceze cooperării necesare în domeniul uh, schimbului și colectării de informații. Încrederea este un element vital în lupta împotriva terorismului. Într-o declarație comună, șefii de stat și de guverne au luat la cunoștință de intenția Franței și a Germaniei de a stabili discuții bilaterale cu Statele Unite pentru a avea o înțelegere reciprocă și acorduri mai transparente în ce privește strângerea de informații secrete de către diferitele instanțe americane. Acum au loc deja discuții cu Statele Unite pentru a ne asigura de faptul că în urma acestei inițiative franco-germană va exista un adevărat follow-up. Însă nu este o inițiativă izolată. După uh, dezvăluirile cu privire la uh, închisorile secrete și uh, ultimele uh, informații cu privire la strângerea de, de date de către serviciile americane, s-a luat hotărârea prezentării unui raport de evaluare înainte de sfârșitul anului. Oricum, în această declarație comună s-a dorit trimiterea unui semnal clar către partenerii noștri americani și anume că luăm aceste chestiuni în serios și că, de asemenea, sperăm că și partenerii noștri americani le vor acorda toată atenția. Stimați deputați, am pregătit și summitul de la Vilnius cu cei șase parteneri din Est, summit care ar trebui să aibă loc doar peste câteva săptămâni. S-au făcut pași istorici, mai ales în relația cu Ucraina, pentru că s-au creat uh, condițiile necesare uh, uh, deja cu ocazia uh, Consiliului din decembrie anul trecut pentru a ajunge la o fază superioară în relațiile noastre cu Ucraina. Știm că summitul de la Vilnius va fi un test pentru parteneriatul estic și ar fi bine dacă am putea avea acorduri similare semnate cu Moldova și Georgia, uh, acorduri care ar putea să fie semnate uh, toamna viitoare. A fost un consiliu cu o agendă uh, foarte încărcată și am încercat să dăm inițiative și, uh, și, să creăm inițiative și să dăm directive strategice pentru munca Uniunii Europene. Mulțumim, domnule președinte Van Rompuy. Acum vreau să dau cuvântul domnului vicepreședinte Sefcovici. Uh, Mulțumesc, domnule vicepreședinte, stimate domnule președinte, domnilor și domnilor. Din păcate, domnul președinte Barroso nu a putut veni astăzi din cauza unor angajamente străinătate dar este onoare pentru mine să fiu uh, aici în mijlocul dumneavoastră pentru a vă prezenta pe punctul de vedere al Comisiei în legătură cu rezultatul ultimei ședințe al Consiliului. Așa cum a spus uh, domnul uh, președinte Van Rompuy, acest Consiliu European a acoperit multe aspecte de la economia digitală și inovare, situația economică, Uniunea economică și monetară, ocuparea tinerilor, finanțarea MM-urilor, reglementarea inteligentă, migrație, parteneriatul estic și activitățile de spionaj americane în Europa. Aș dori mai întâi să mulțumesc președintelui Schulz al Parlamentului European pentru intervenția sa foarte bună și pentru uh, abordarea sa constructivă în deschiderea Consiliului European. Suntem de acord cu apelul său să se dea prioritate Um, principalelor dosare legislative pentru ca acestea să fie încheiate înainte de uh, pauza parlamentară. Ne concentrăm pe negocierea um, următorului cadru financiar multianual și a bugetelor pentru 2013 și 2014. Consiliul European ai avut o dezbatere interesantă în legătură cu agenda digitală. Europa încă nu exploatează suficient oportunitățile oferite de economia digitală, mai ales din, partea, din cauza fragmentării pieței și pentru um, a intra în concurența globală, statele membre trebuie să aibă condițiile necesare la nivel uh, național, dar și la nivel european pentru a stimula investițiile la nivel public și privat, inovarea um, și dezvoltarea acestor tehnologii. Încheierea pieței unice digitale până în 2015 este o prioritate și sperăm că vom face progrese rapide pentru a adopta și pachetul Telecom și legislația prin protecția datelor înainte de alegerile um, europene din 2014. Președintele Barroso a cerut statelor membre să accelereze um, aplicarea um, inițiativei pentru tineri Uh, trebuie să-și finalizeze uh, planurile aplicării acestea până la sfârșitul anului. Acesta va fi important pentru a se asigura că cei 6 miliarde de euro din inițiativa pentru ocuparea tinerilor să fie folosiți cât mai bine. Comisia va coopera cu statele membre pentru a le Comisia a cerut statelor sprijine mai mult încă uh, își va prezenta rezultatele finale la jumătatea lui noiembrie și cu această ocazie vom discuta și cu Parlamentul European toate rezultatele. Să ne bucurăm de sprijinul manifestat uh, pentru um, responsabilitatea aplicării reformelor uh, la nivel european. Președintele Barroso a subliniat faptul că e nevoie de noi măsuri pentru a îmbunătăți coordonarea politicile economice și folosind metoda comunicare și semestrul european. La ce nu s-a discutat și despre Uniunea Bancară. Ne-am bucurat că eh, decizia Consiliului de a avea o abordare generală privind mecanismul unic de rezolvare a conflictelor până la sfârșitul anului există. După cum știți, acesta este un dosar esențial și în Parlamentul European și știm că negocierea detaliilor nu va fi deloc ușoară, dar trebuie să ne folosim de această ocazie. Președintele Barroso dorește ca acest mecanism să fie închei, negocierea acestui mecanism să fie încheiată înainte de alegerile europene. Um, și uh, noul, uh, noul uh, regulament trebuie finanțat înainte de sfârșitul anului. Comisia face o evaluare completă a um, contabilității băncilor S-a discutat la nivel de șef de state și de guverne propunerea Comisiei de a îmbunătăți dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetare. Propunerea Comisiei um, de a introduce um, indicatori uh, sociali uh, au fost bine primite a devenit evident din discuție și că există diferite sensibilități în legătură cu principalele pârghii de folosit la nivel de state membre. Ne-am bucurat că propunerea comisiei primind refit a fost bine primită. Noi vom evalua, vom revizui regulile existente și vom face noi propuneri. Bineînțeles, trebuie să facem eforturi împreună și doresc să mulțumesc președintelui Schulz pentru sprijinul său. EFIT este un program bun pentru Um, o reglementare europeană, reglementări europene mai simple, mai puțin administrative. Dar REFIT este un program pentru a reducerea poverii administrative în economie și pentru cetățeni, dar nu trebuie să pună sub semn întrebării obiectivele politice comune în legătură cu mediul, drepturile lucrătorilor, sănătatea publică sau protecția consumatorilor. Dorim uh, reglementări moderne și ieftine, dar fără uh, a scădea standardele de mediu sau uh, cele sindicale. În urma evenimentelor de la Lampedusa s-a discutat despre fluxurile migratorii. Este clar că trebuie uh, să se reconcilieze reacția noastră uh, la problemele umanitare cu nevoile noastre de securitate. Trebuie îmbunătățite operațiunile de, de căutare și salvare pe mare Trebuie ajutate statele membre cele mai expuse, trebuie asigurată o mai bună cooperare cu țările de origine și de tranzit pentru a gestiona fluxurile migratorii și pentru a lupta împotriva crimei organizate și traficului de ființe umane crearea unui task force um, propusă de um, comisie a fost binevenită și așteptările sunt mari pentru următoarele săptămâni. Consiliul uh, va discuta din nou acest aspect în decembrie. Președintele Van Rompuy a vorbit despre summitul uh, parteneriatului estic de la Vilnius și pentru noi este o oportunitate istorică de a îmbunătăți relațiile uh, cu vecinătatea orientală, um, dar Ucraina și alte țări trebuie să respecte condițiile pe care le-am uh, stabilit. Um, un acord, suntem optimiști că se va realiza un acord de uh, cooperare cu Ucraina și se va avansa relația cu Moldova. Am făcut o declarație în legătură, și în legătură cu ultimele activități de spionaj uh, american în uh, Europa, trebuie să înțelegem în același fel relațiile comune în acest domeniu. După cum am spus, agenda Consiliului European a fost foarte încărcată, dar consider că în multe din aceste dosare s-au făcut progrese și este un lucru bun, um, pentru că astfel um, se pregătește foarte bine um, Consiliul European din decembrie. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte Șefcovici. Acum dau cuvântul pentru intervențiile din sală. Mai întâi are cuvântul doamna Vortman Col. The last, uh, president... Mulțumesc, uh, domnule președinte. La ultimul Consiliu European au fost puse pe tapet mai multe probleme pe care PP-ul le sprijină și care sunt cruciale pentru redobândirea încrederii și pentru consolidarea economiei, a IMM-urilor și oferirea de locuri de muncă pentru cetățeni. Ratele ridicate ale șomajului sunt inacceptabile. E nevoie de schimbări structurale pentru a redobândi creșterea și competitivitatea. Prin urmare, Salutăm semnele de nădejde din economie, dar în același timp suntem de părere că e nevoie de efort adițional pentru a atinge rezultate reale. Nu e vorba de cifre concrete, ci e vorba de locurile de muncă pentru cetățeni. Sprijinim progresul făcut la Consiliul European, dar în același timp noi rămânem îngrijorați dacă Uniunea Europeană într-adevăr e în măsură să și financeze prioritățile sau nu. Domnule președinte, grupul nostru politic mereu a susținut că în Uniunea Europeană din ziua de astăzi avem nevoie de eforturi uh, susținute pentru politicile noastre bugetare și economice, pentru că ceea ce uh, afectează o capitală are un impact imediat asupra alteia și ar trebui să tragem învățămintele necesare din această criză. În primul rând că astăzi suntem atât de integrați încât trebuie să creăm un cadru legislativ propice pentru ca economiile noastre să poată funcționa în Uniunea Europeană în care deja suntem cu toții. Avem nevoie urgent de finalizarea Uniunii Bancare. O bancă falimentară nu mai trebuie să destabilizeze întregul sistem financiar al Uniunii Europene pe viitor și tocmai de aceea noi credem că trebuie să finalizăm, să completăm Uniunea Bancară Mm, cât se poate de urgent. Asta înainte de uh, terminarea mandatului nostru. Deja BCE-ul a primit mandatul de a supraveghea băncile noastre, dar e doar o primă piatră de temelie. Trebuie să mergem mai departe cu mecanismul unic de rezoluție bancară și să finalizăm acest proiect în uh, timpul acestei legislaturi. Consiliul recunoaște că Uniunea Bancară poate să devină un proiect credibil doar dacă e un proiect susținut de actori importanți și de aceea noi uh, credem că e foarte important să uh, decidem care sunt garanțiile, pentru că până la urmă e credibilitatea Uniunii Bancare în joc. Și, în același timp, să rămânem ambițioși, pentru că până la urmă noi vrem să um, Uh, relansăm economiile. Avem nevoie de locuri de muncă în loc de datorie, de reforme structurale pentru stimularea creșterii, nu de creșterea impozitelor. Reformele structurale sunt necesare pentru că doar mulțumită acestora IMM-urile pot înflori și oferi locuri de muncă. Să înlăturăm barierele existente, să uh, mergem în profunzimea pieței unice. Doar astfel vom uh, atinge aceste obiective. Prin urmare, PP-ul sprijină uh, solicitarea Consiliului de a reduce uh, povara birocratică și de a ușura situația, uh, în special pentru IMM-uri. Pentru că, până la urmă, IMM-urile sunt motorul creșterii și al ocupării. Domnule președinte, să rămânem ambițioși în uh, implementarea pachetului celor șase măsuri și pachetului celor două măsuri. Noi sperăm ca Comisia să nu cedeze presiunilor. Altminter, credibilitatea Uniunii Europene este periclitată, iar noua guvernanță economică în continuare va fi din nou pusă sub semnul întrebării. Dacă procesul acesta încetinește, nu doar că pierdem această minunată portiță a oportunității, dar riscăm și să ne reîntoarcem în criza din care tocmai ne-am târât afară. Criza din Irlanda arată că responsabilitatea finală Uh, responsabilitatea asumată și uh, cuplată cu uh, disciplina bugetară funcționează. În același timp, ne bucură faptul că Consiliul, în fine, a reușit să găsească banii lipsă pentru 2013. Suntem surprinși doar că a durat atât de mult până să facă asta, pentru că noi deja în iulie ne-am arătat convinși că era o înțelegere și acest parlament a fost cât se poate de ferm în ceea ce privește cerințele. Și anume, suma de 3,9 miliarde restantă pentru, 3, pentru 2013 să fie plătită și apoi uh, o clauză de revizuire să fie implementată și, în al treilea rând, să existe un grup la nivel înalt special creat pentru analizarea sistemului resurselor proprii. Aceste pretenții au fost rezonabile și noi am crezut că au fost deja acceptate. Dar, domnule președinte, cele 3,9 miliarde sunt bani pe care statele membre Uh, și chiar statele membre care le-au blocat, care au blocat aceste miliarde, le-au cheltuit deja pe programe precum Erasmus, unde 250.000 de tineri per an pot să beneficieze de uh, stagii universitare în alte țări. Sunt bani care au fost cheltuiți deja pe proiecte de infrastructură, pentru construirea de uh, noi șosele și de poduri. 11.000 de kilometri a fost distanța renovată sau construită în ultima perspectivă financiară și au fost bani din sectorul energetic pentru a fi mai puțin dependenți de resursele din terțele state. Haideți să ne uităm la tragedia de la Lampedusa. Până la urmă au fost bani poate nu suficienți de cheltuit pe Frontex pentru a ne uh, securiza frontierele. Tot ceea ce a cerut acest Parlament, ceea ce cere de fapt în continuare, este ca aceste facturi să fie achitate în momentul în care sunt înaintate, pentru că aceste acțiuni și altele finanțate prin CFM există în beneficiul cetățenilor tuturor statelor membre. Dragi colegi, motivul pentru care mă întorc la acest punct și motivul pentru care acest grup a cerut atât de tare să facem ordine financiară este că suntem îngrijorați. Pe de o parte, noi insistăm ca bugetul european să fie redus, iar de cealaltă parte, cerem mai multe acțiuni europene. Vă dau un exemplu. În ceea ce privește migrația, tocmai v-am menționat tragedia de la Lampedusa. Domnule președinte, haideți să vedem puțin ce discutăm uh, astăzi. Care sunt celelalte elemente de la Consiliu? Ce, fac, uh, ce vor șefii de stat și de guverne să facă, ca Europa să facă? să existe investiții în inovare, să avem o piață telecom uh, unică, o piață digitală. De fapt, se dorește ca Uniunea Europeană să facă tot posibilul pentru a finaliza piața digitală până în 2015. Este ceva ce grupul nostru sprijină din tot sufletul, fiindcă noi credem că tocmai aceste investiții atrag finanțare din sectorul privat și astfel se va ajunge la generarea de sume de 4 chiar până la 5 ori mai mari decât cele investite inițial. Ca grup politic, noi mereu am spus că investițiile comune în educație și în crearea de noi competențe și noi locuri de muncă, generează locuri de muncă, dar în același timp am spus că dacă vrem să creăm locuri de muncă, atunci piața unică este singura cale. Iar o piață digitală unică are un uh, potențial uh, neexplorat enorm. Doar sectorul IT întrezărește 900.000 de locuri vacante până în 2015. Trebuie să facem tot posibilul pentru ca la nivel european să avem o acțiune comună. Mai mult, avem nevoie de crearea unor condiții propice pentru investiții la scară largă în rețelele fixe și fără fir. Tocmai de aceea noi am sprijinit, noi am sprijinit programele COSME și Orizont 2020 și de aceea grupul nostru și acest Parlament a sprijinit inițiativa pentru ocuparea tineretului și garanția pentru tineret. Pentru că, până la urmă, o prioritate rămâne aceea de a rezolva problema șomajului în rândul tineretului. Nu putem să funcționăm ca societate dacă 50% din tinerii noștri nu au un loc de muncă. Domnule președinte, Europa nu este un continent al resurselor și tocmai de aceea trebuie să ne axăm pe competențe, pe educație, pe învățare, pe tot parcursul vieții și mobilitate. Cu atât mai mult. Acesta a fost mereu argumentul nostru la Parlament, iar votul nostru din octombrie a fost pentru recunoașterea calificărilor profesionale, un vot care uh, trebuia să aibă loc de mult, de fapt. Dar, domnule președinte, domnule Van Rompuy, Îngrijorarea mea este cine va plăti pentru toate aceste inițiative, dacă nu, prin, dacă nu CFM și bugetul european. Grija noastră este că ne îndreptăm către un blocaj când discutăm despre bugetul european. Grija noastră este că părem să lansăm noi inițiative pentru Europa, pentru ca Europa să fie cât mai implicată, dar nu suntem în măsură să ne asumăm răspunderea financiară care merge mână în mână cu aceste noi inițiative. Din păcate, acest lucru înseamnă că Consiliul European ori promite programe care nu vor fi niciodată implementate, ori că boala deficitului bugetar va fi una care va ajunge și la nivel comunitar. Stimate președinte Van Rompuy, CFM este mult mai mult decât un instrument financiar. Este un angajament al statelor membre de a conlucra, de a arăta solidaritate și de a finanța uh, soluțiile colective la care uh, am ajuns. Noi mereu vom cere mai multă Europa din acest punct de vedere în toate aceste sectoare, deoarece noi considerăm că cooperarea are o valoare adăugată care e în beneficiul Europei în ansamblul ei. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumim, doamnă Vortman Col, și acum dau cuvântul domnului Guerrero. Mulțumesc, domnule președinte al Consiliului, stimate de vicepreședinte al Comisiei. Nu este deloc uh, o surpriză dacă vă spun că noi nu avem deloc uh, aceeași viziune în grupul nostru față de ce s-a întâmplat la Consiliu. Divergența noastră de opinii este de acum uh, binecunoscută de fiecare dată când veniți în fața noastră ca să ne prezentați rezultatele acestei reuniuni. În urmă cu câțiva ani circula o glumă în Spania. Cineva întreba, e fric sau e cald afară? Și întrebarea, răspunsul era, nu e nici frig, nici cald, sunt 0 grade. 0 grade înseamnă însă că că ești în Spania, în Germania sau la Bruxelles, deja a dat înghețul. Deci, acesta este rezultatul ultimului Consiliu. 0 grade. Deciziile cele mai importante au fost amânate până în 2015. Pentru altele nu exista suficientă voință politică pentru ca acestea să fie adoptate. În consecință, așteptările noastre nu au fost dezamăgite pentru că nu aveam cine știe ce așteptări. Nu ne așteptăm la mare lucru. Consiliul nu era pe buza prăpastei, e adevărat, euro nu se află în aceeași situație acum uh, ca în urmă cu 12 luni, de exemplu. Acum uh, pacientul a ieșit de la terapia intensivă, dar încă nu a fost externat. Dacă nu ne mai ocupăm de acest pacient, atunci starea lui se va înrăutăți sau se va croniciza. Consiliul, Comisia, o serie întreagă de state membre uh, se uh, complac în această situație. Au intrat într-un fel de cer vigios. A, ah, deja am luat măsurile care se impuneau, poate că putem să ne odihnim puțin. Dar de ce să ai o asemenea stare de spirit? De ce să crezi că poți să-ți permiți să răsufli? Nu, uitați-vă cum stau lucrurile cu ocuparea, cu creșterea economică. Uitați-vă la ultimele statistici cu privire la zona euro. Am avut o creștere de 0,3%. Dar pe o bază uh, anuală, ce înseamnă acest lucru? Dacă faceți o comparație cu același trimestru din 2012, atunci veți vedea că, de fapt, a avut loc o scădere cu 0,5%. Ocuparea. 17 țări din Uniunea Europeană au un șomaj mai mare de 10% și în 5 țări se depășește 15% și în 2 țări se depășește 25% ca rata șomajului. Potrivit economiștilor, dacă în aceste țări ne dorim să ajungem la 15 sau la 10%, va fi nevoie de 10 ani. Știu că unele țări se află într-o situație mai dificilă decât altele, dar oricum, pe ansamblu, în Uniunea Europeană situația nu este deloc roz. Sărăcia. Un european din patru este uh, uh, într-o situație de sărăcie și aceste cifre nu vor face decât să uh, Uh, fie uh, și mai mari. Chiar putem să răsuflăm ușurați? Nu. Acum avem o monedă supraevaluată, un nivel de viață scăzut, da, trebuie să punem în practică niște politici bugetare și monetare. E adevărat că în multe state membre nu mai există criza, dar totuși Acum că am creat acest mecanism unic de supraveghere, este un pas în direcția cea bună, dar mai rămân multe chestiuni care trebuie soluționate. Chiar dacă aveți fondul, chiar dacă aveți mecanismul, va dura ceva până vor fi puse în aplicare și dacă vom aștepta până în 2016 sau până în 2011, în funcție de ce dorește uh, comisia respectiv Consiliul, nu vom obține un răspuns pentru problemele urgente cu care ne confruntăm în prezent. Acum, în ce privește spionajul american, Consiliul nu a fost la înălțime, a reacționat uh, așa, nu foarte ferm. Regatul Unit nu are uh, niște dușmani pe vecie și niște Uh, uh, prieteni care sunt tot timpul aceiași. Noi nu putem să acceptăm această atitudine din partea americanilor. Nu este loial din partea lor. Există organizații, funcționari uh, europeni care au fost supravegheați. Nu este normal să fie pus sub ascultare șef de state din Uniunea Europeană. Nu putem nici să acceptăm faptul că cetățenii noștri sunt supravegheați zi de zi. Este un o infracțiune în Uniunea Europeană. Dreptul la viața privată este un drept fundamental în Uniunea Europeană și care a fost răspunsul Consiliului în această privință. Cât se poate de mm, uh, modest, de timid. Noi am adoptat o rezoluție în care am propus să suspende chiar și acordul SWIFT. Deci, cum vedeți, atitudinea Parlamentului a fost întotdeauna mai fermă. Uitați-vă și dumneavoastră ce uh, figurează rezoluțiile noastre sau declarația Comisiei libere la Washington am spus că Parlamentul European era deloc mulțumit de această stare de lucruri. Suntem gata să cooperăm cu americanii, cu uh, reprezentanții Congresului pentru a evita uh, această situație în care nu avem decât un schimb de uh, răspunsuri politicoase. Aș vrea să închei vorbim despre această decizie a Consiliului care dă de înțeles că tot ceea ce privește pachetul protectoratului va fi amânat până în 2015. Este un lucru fundamental. Nu vă puteți permite să tot amânați luarea de decizii. Și nici nu trebuie concluzii în legătură cu Uniunea Bancară, inclusiv mecanismul de rezoluție bancară, pentru a restaura încrederea în sectorul bancar mai rapid și pentru a permite fluxul creditelor din nou spre economia reală. În legătură cu Uniunea Economică și Monetară putem, monetară putem uh, nota faptul că știm cu toții că um, modul în care funcționează Uniunea la nivel instituțional nu este suficient. Avem nevoie de noi organizații cu Uniunea Bancară, un fond de rezoluție bancară și o capacitate fiscală pentru zona euro. Și nici unul dintre aceste aspecte nu au fost abordate. Dar criza continuă și noi continuăm la fel, poate încă 20 de ani de aici încolo. Și probabil că niciun stat membru nu va intra în grupul G8. În legătură cu imigrația, uh, Uh, s-au deplorat evenimentul tragic, pierderea de atât de multe vieți în Marea Mediterană. E nevoie de acțiune în politica europeană a migrației, nu să se lupte împotriva oricărui uh, progres până în 2014. Este cinic acest comportament. Doresc să menționez că în momentul în care a venit un, un val mare de, migra- de imigranți, de refugiați din Africa de Nord din cauza primăverii arabe sau iernii sau așa mai departe, nu eram pregătiți, nici acum nu suntem pregătiți. Acum avem rezultatele conflictului din Siria, tot nu suntem pregătiți. Doriți să așteptăm până în mai 2014, lucrurile se înrăutățesc în anumite state membre și dacă continuăm așa, s-ar putea să rupă situația în Liban, în Libia și tot nu vom avea soluții și tot nu vom fi pregătiți. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Parvanova. Are cuvântul acum doamna Rebecca Harms. Stimat uh, prezidiu, dragi colegi, pentru mine, precum și pentru mulți alți cetățeni europeni care cred că Bruxelles uh, apără valorile europene, acest ultim uh, summit a fost o crasă dezamăgire. Nu știu ce v-a determinat să puneți subiectul Lampedusa pe ordinea de zi. Dacă tot nu sunteți în măsură să faceți măcar o singură corectură la politica comună de azil. Noi nu facem nimic pentru ca ceea ce până acum nu a mers optim să fie implementat. Mă refer aici la politica de azil și implementarea acestei politici în statele membre. Nu avem o politică migraționistă care să țină cont de realitățile de acum și eșuăm. Ne lamentăm într-o situație gravă, precum cea din Siria. Politica noastră față de Africa trebuia să fie subiectul discuției, pentru că, până la urmă, nimic nu e nou sub soare. Un alt capitol uh, important, drepturile cetățenilor și protecția datelor. Noi știm prea bine, de câteva săptămâni, mulțumită lui Edward Snowden, nu doar că suntem ascultați, interceptați în Uniunea Europeană, ci știm, de exemplu, că chiar și cancelarul Germaniei uh, a fost ascultat din momentul în care a decis să nu meargă în Irak. Deci, vă dați seama, uh, cât de grav și totuși de la Bruxelles nu vine nimic. Regulamentul pentru protecția datelor este uh, pus uh, pe banca de rezervă și vag, dar foarte vag, se ia decizia de a trimite o delegație în Washington și apoi în presa germană ce citesc că spionul nostru uh, principal e trimis la Washington pentru ca acolo să discute cu spionul suprem al americanilor pentru a vedea dacă e nevoie cumva de vreo schimbare în uh, relațiile noastre și la nivelul regulilor. Eu cred că cetățenii europeni, pe bună dreptate, consideră că acest summit a eșuat lamentabil la acest uh, subiect. Noi am pledat pentru suspendarea acordului SWIFT, precum și, în opinia mea, și acordul acordului uh, PNR cu privire la registrul cu numele pasagerului. Este scandalos, scandalos că americanii spun că iau în calcul să reducă spionajul industrial. Dar săptămâna viitoare Uh, și iar săptămâna viitoare uh, negocierile pe acordul de liber schimb să continue neînfrânate. Deci dacă asta nu e o vânzare uh, pe bani puțin, nu știu ce e. Și dintr-o dată se discută despre o reformă merkeliană a Uniunii Europene. Așa, marginal, seara târziu, la summit, se discută despre faptul că pe viitor poate că vor exista bani pentru măsuri de conjunctură în uh, țările aflate în criză, dar numai cu condiția ca statele aflate în criză să fie de acord cu ideile lui Angela Merkel cu privire la competitivitate și să fie de acord cu implementarea agendei ei pentru competitivitate. Vreau să știu cum anume e privit acest element în Parlamentul European, iar președintele nostru Martin Schulz, care dintr-o dată în presă e numit dragul mamii, dacă în această discuție acel Martin Schulz pe care îl știm noi va pune punctul pe I care vor fi deciziile Parlamentului cu privire la uh, valorile uh, elementului decizional comun din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie, onorevole. Mulțumim foarte mult, doamnă Harms. Are cuvântul domnul Van Orden. Uh, thank you, President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Grupul conservatorilor și reformiștilor salută progresele efectuate de Consiliul în ce privește dereglementarea, promovarea comerțului, apropierea de partenerii noștri și întregirea pieții unice, mai ales în ce privește serviciile digitale. Președintele Barroso a spus că Uniunea Europeană n-ar mai trebui să se amestece în treburile guvernelor noastre și sperăm că și Comisia va primi acest mesaj pentru că eu am senzația că nu se întâmplă așa și că lucrurile se desfășoară ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Îi dau exemplu acele directive care sunt respinse de către Parlament, de exemplu, în 2003 și în 2007, dar care acum revine. De ce a fost reînviată această uh, directivă? Poate că putem să-l facem pe comisarul Calas să se mai regândească ca să reducem cheltuielile, ar trebui să nu mai avem atâtea directorate generale și atâtea birocrați. Mai puțin funcționari, mai puține proiecte înseamnă mai puțină birocrație, mai multă competitivitate și un buget european mai scăzut. Deci uitați-vă câte avantaje. Salutăm de asemenea progresele făcute în ce privește relațiile comerciale cu Canada. În schimb, ne îngrijorează lipsa de progres în ce privește India. De ce nu s-a discutat nimic la Consiliu? Oportunitatea va dispare din cauza că vor avea loc alegeri, atât în India cât și aici la noi. Și de ce nu continuăm negocierile cu Statele Unite? Nu ar trebui să ne lăsăm deranjați de mici incidente și să întrerupem negocierile. Ar trebui să discutăm despre faptul că două treimi din uh, cerile de azi se fac în statele din nordul Europei și inclusiv în al meu. Nu ar trebui să ne concentrăm asupra fenomenelor marginale. Trebuie să ne concentrăm asupra prevenirii, uh, mai degrabă decât în lupta împotriva fluxurilor imigratorii și asupra uh, acordurilor de returnare voluntară avem nevoie de soluții practice dacă ne pasă de cetățenii noștri, pentru că trebuie să punem capăt um, imigrației de masă, care nu face decât să creeze uh, probleme mari. În ce privește serviciile secrete și supravegherea, mă întreb dacă nu s-a ținut mai mult cont de ce scria în presă decât de realitate. Toată lumea a citit comentariile doamnei vicepreședinte Reding. Ea a spus avem nevoie de un rol întărit al Uniunii Europene în ce privește colectarea de servicii secrete. Am avea nevoie de o agenție de informații secrete europene, precum este eh, NSA-ul. Ce se va întâmpla pe viitor, domnule președinte? Nu putem decât să constatăm încă o dată că Statele Unite au capacități pe care noi nu facem decât să le vizăm. Nu trebuie să fim tot timpul ipocriți. Ar trebui să fim conștienți de faptul că acumularea unei puteri cât mai mari în mâinile europene nu poate să ne ducă decât uh, uh, nicăieri. Ar trebui să facem mai puțin și mai bine la nivel european și să lăsăm restul pe seama uh, guvernelor naționale. Mulțumesc, domnule Van Orden. Acum are cuvântul doamna Zimmer. Um, äh, Domnule președinte, dragi colegi, dacă e să discutăm despre ultimul summit, cred că, da, fără doar și poate, a fost un uh, summit al uh, înfrânării și al uh, ocazilor ratate. În această săptămână, în Parlamentul European, se prezintă uh, ultimul sondaj uh, Eurobarometru și la Eurobarometru e grav faptul că încrederea în instituții și disponibilitatea uh, de a merge la vot au scăzut dramatic. Și cred că ceea ce ni s-a prezentat cu summitul nu va avea drept rezultat o mobilizare a alegătorilor europeni la anul în mai. Ei nu vor fi încurajați să voteze pentru a decide ce fel de Uniune Europeană vrem să avem. Este uh, un eșec politic, eșec pe care trebuie să și-l asume cei care au participat uh, la summit, guverne și nu numai. Uh, nu avem o decizie în ceea ce privește problemele urgente, care impun soluții urgente, pentru că e un blocaj la nivelul soluțiilor în ceea ce privește politica de migrație. Lampedusa n-a fost o, un, un necaz de care să se fi uh, Uh, care să fi servit drept stimulent pentru a găsi o soluție și pentru a spune clar și răspicat ce trebuie schimbat. Șefii de stat și de guvern din Malta și Italia au fost pur și simplu trimiși acasă și au fost puși într-o situație ridicolă pentru că Uniunea Europeană practic le-a uh, negat orice formă de solidaritate. S-au făcut declarații cum că trebuie să combatem răul la rădăcină, și anume în statele în care există crize, dar atunci mă întreb, uh, care sunt cauzele la care se referă guvernanții? În primul și în primul rând trebuie să se țină cont de coerența impusă în tratatul de la Lisabona între politica de dezvoltare și celelalte strategii politice ale Uniunii Europene. Și atunci, dacă privim lucrurile din această perspectivă, în primul rând ar trebui să ne punem problema obiect- atingerii obiectivelor mileniului, dar nu se întâmplă nimic în această direcție. Și apoi, nu s-a discutat nici măcar uh, din această perspectivă. Și totuși trebuie să ne gândim despre ce trebuie finanțat, pentru că avem un cadru de finanțare cu efecte dramatice, care nu este explicat Uh, pe înțelesul nimănui. Și atunci, ce înseamnă toate aceste lucruri? Pentru că suntem la început, din nou, suntem exact acolo de unde am plecat. Doamna Merkel își impune soluțiile, asta dorește să facă și, din păcate, nu găsim niciun element cu care să-i putem stimula pe tineri europeni, pe oameni în general, să meargă la urne. Nu se poate ca totul să fie pus în cârca noastră a eurodeputaților pentru ca noi să fim cei care să transmită un mesaj cum că chipurile Europa e grozavă, cât timp nu e adevărat. Nu se poate să se întâmple așa ceva. Guvernele uh, au o răspundere mare aici și mi se pare că trebuie să se acționeze urgent. Și apoi, foaia de parcurs în ceea ce privește Uniunea Monetară și Bancară. Toată lumea știe că dacă nu se întâmplă nimic rapid, va veni următoarea criză bancară și suntem la fel de prost pregătiți pentru asta cum am fost și data trecută. Nu există reglementări cu privire la cele bănci zombie, too big to fail. Și nu există declarații ferme nici în ceea ce privește fondul de rezoluție și redresare bancară și cum va fi acesta implementat. Nu există declarații ferme nici în privința faptului că cineva va trebui să-și asume răspunderea. Cine, unde, cum, încât sunt niște întrebări care circulă mereu, dar care nu uh, primesc un răspuns. Le amânați până la summitul următor pentru ca Parlamentul două săptămâni mai târziu să poată să facă câteva comentarii tardive? Pentru că mie mi se pare oricum că e fușe reală. Mi se pare că acesta este un exercițiu de uh, respectare a obligațiilor doar. Ce se întâmplă așadar Uh, cu deciziile summitului. Ce se întâmplă cu ceea ce am cerut noi, cu plățile la buget pentru anul următor? Vin declarații ferme pentru 2013? Ce se întâmplă cu deficitul de 18 miliarde de euro? Deficit care oricum uh, e prescris pentru 2014. Ceea ce ni se prezintă nouă cu privire la frontloading pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor nu va funcționa. Pentru că dumneavoastră discutați aici despre o Europa digitală, dar problema este că finanțarea programelor necesare pentru digitalizare este redusă. Deci nu prea mai avem cum să găsim o noimă în ceea ce se întâmplă. Orice economist de bun simț uh, ne spune că asta nu va putea funcționa și noi politicienii trebuie să știm asta și dumneavoastră, domnule președinte, și sper că ați confirmat asta acum exact prin bătaia ciocănelului. Mulțumesc! Mulțumesc domnule Mulțumesc, Zimmer. Are cuvântul acum domnul Farage. Domnule Varompoi, nu ne-am văzut de mult. Astăzi este 5 noiembrie, zi de sărbătoare și festival în Anglia. Acum 400 de ani a existat un atentat la desa Parlamentului Britanic cu dinamită. Uh, Um, a fost uh, un, o încercare dinamică de a schimba lucrurile atunci în Anglia. Dumneavoastră ați avut uh, o atitudine mult mai pasivă uh, și mult mai puțin ambițioasă. Ați discutat despre inițiative pentru ocupare și așa mai departe, dar realitatea este că lucrurile nu se îmbunătățesc în Uniunea Europeană. Și de 19 ani la rând, uh, Uh, nu s-a mai uh, acceptat uh, bugetul fără probleme. Și în ceea ce privește șomajul tinerilor, el a depășit 50% în anumite state din zona Mării Mediterane. După cum știți, opoziția câștigă teren. Opoziția reală. Acum trei ani și jumătate am avut probleme întrebând cine este croitorul dumneavoastră. Am primit atunci o amendă. I-am spus că uh, am, am spus că greșește. Dar în acești trei ani și jumătate Nimeni nu a crescut aici în Uniunea Europeană, nici dumneavoastră, nici Comisia, nici Parlamentul nu au reușit să stabilească o relație cu cetățenii. Vin alegerile acum și se va întâmpla un lucru dramatic în a treia săptămână din mai la anul. Dar puteți să opriți acest fenomen, puteți opri aceste forțe uh, întunecate, spunând deschis că a venit vremea să dați o legitimitate acestor instituții, ținând referende, re, referendumuri în statele membre, dacă instituțiile dumneavoastră ar trebui să existe, pentru că uh, olandezii au spus că nu ar trebui să existați. Au votat împotrivă și totuși existați. Așteptați acolo și așteptați furtuna electorală sau luați inițiative și faceți tot ce puteți pentru a legitimiza în mod democratic această Uniune Europeană? Grazie, Mulțumesc, domnule Farage. Are acum cuvântul domnul Stadler. Prezident, uh, liebe Kolleginnen und Kollegen, Domnule președinte, dragi colegi, în primul rând, domnule Van Rompuy, eu nu sunt de acord cu dumneavoastră și nu sunt singurul. Nu cred că criza financiară a fost depășită și că s-a putut constata asta la Consiliu. Ați cumpărat timp cu miliarde de euro. Mai mult n-ați reușit să faceți iar cetățenii, înainte de alegeri, au uh, pretenția de a primi mesaje foarte clare și pe bună dreptate, pentru că mă presează timpul, mă, ale, mă acces pe două concluzii. 43 uh, și 44. Se spune că pentru recapitalizarea directă a băncilor falimentare, pe viitor se vor utiliza bani din mecanismul de stabilitate. Dar nu oricine, ci ministrul uh, Schäuble, ministrul de finanțe din Germania, spune că nu se va utiliza niciun ban al contribuabilului pentru salvarea uh, acestor bănci și niciun bănuț din ESM. Am încheiat citatul. Și se referă la un acord uh, pe care l-a semnat cu partenerii de la SPD, unde opinia este similară. Pentru că așa ar fi spus și cei de la socialiști. Niciun ban al contribuabililor pe viitor pentru băncile bolnave. Vrem claritate înainte de alegeri. Vreau să știu cum veți salva dumneavoastră băncile bolnave, așa cum se prevede la 43 și 44. Ce veți face așadar cu finanțarea, refinanțarea acestor bănci? Pentru că se discută despre mecanismul de uh, stabilitate, dar Șoabe, după ce a discutat cu Merkel și partenerul de coaliție de la socialiști și democrați, exclude clar această posibilitate de finanțare prin uh, ESM. Și doamna Lagarde la FMI spune chiar că va exista o uh, taxă de 10% pe toate depozitele, ceea ce este enorm până la urmă. Noi cerem de la acest Consiliu și de la această Comisie ca înainte de alegerile europene să clarifice situația, pentru că cetățeanul are dreptul să nu mai fie mințit de Uniunea Europeană. Și în al treilea rând, dumneavoastră tot uh, uh ridicați în slăvi supravegherea bancară, dar mm, pe ce temei vă bazați? Pentru că nu mai există, dumneavoastră ați demontat-o. Ultima reglementare a fost înlăturată. Deci ce reguli primează aici? Basel III se spune că este regulă suficientă, dar nu este. Nu este pentru așa ceva, nu este pentru specula financiară care a, a, a scăpat de sub control. Este cel mult o normă pentru a, creditele a, pentru IMM-uri. Deci, vă întreb, când va avea curajul Uniunea Europeană să spună concret care sunt uh, regulile care sunt valabile pentru bănci sau nu, pentru că avem nevoie de aceste reguli. Și înainte de a discuta despre o supraveghere bancară, până la urmă trebuie să veniți cu reguli foarte clare, care lipsesc la ora actuală. Iată care sunt acele elemente care arată că de fapt n-ați rezolvat absolut nimic, ci cu un efort de miliarde de euro ați cumpărat timp timp din, uh, uh, pe spuza contribuabilului și să știți că uh, acest lucru se va vedea foarte clar la alegeri. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum trecem la răspunsuri. Președintele la Comisiune Sefcovic. Mai întâi din partea domnului vicepreședinte Sefcovic. Thank you very much, uh, Mr. President. I think that... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că aș fi de acord cu toți acei oratori care ne-au reamintit faptul că redesarea economică de fapt este foarte fragilă. Am menționat acest lucru foarte clar în declarațiile mele. Știm că am pornit din nou pe drumul creșterii economice, dar este un început încă fragil. Știm foarte bine că pe piața muncii e nevoie încă de um, câteva luni pentru a se simți faptul că um, am avem din nou creștere economice. Deci această creștere trebuie încă să fie consolidată și trebuie să se uh, resimtă și în uh, rândurile uh, celor care încă nu au un loc de muncă. Știu că faceți presiuni asupra statelor membre pentru a se întreprinde mai multe în favoarea tinerilor. Da, s-au pus la punct instrumente noi, dar sunt mirat atunci când uh, Doar șase state membre ne-au trimis detaliile în ce privește schemele de garanții uh, pentru tineret. Ori există această nouă posibilitate și totuși statele membre nu se grăbesc să o pună în aplicare. Încă o dată, la nivel european există instrumente, există bani europeni alocați uh, și din noul uh, CFM pentru tineri, dar statele membre ar trebui să-și facă partea lor de treabă și sperăm ca aceste noi programe de sprijin să fie folosite încă din ianuarie 2014. Avem și o lipsă de competențe adecvate și faptul că există în jur de un milion de locuri de muncă care vor fi disponibile până în 2015 um, în economia digitală, locuri de muncă care riscă să nu fie ocupate, e bine, acesta este un adevărat semnal de alarmă. Noi trebuie să uh, Uh, ne gândim cum să ne formăm tineretul și în același timp uh, știu că sunt state membre care vor să uh, import, importe mână de lucru din țări terțe. Deci ar trebui să fim atenți și la competitivitate, dar și la um, scăderii ratei șomajului în rândul tinerilor. Uniunea bancară, un alt subiect foarte important. Eu cred că summitul din octombrie a fost foarte important pentru că a um, creat condițiile necesare pentru luarea deciziilor celor mai importante așteptate în decembrie. Trebuie să ne punem la punct toate sistemele, toate instrumentele pentru verificările care vor fi făcute de către BCE uh, la anul. Cred că era ultima piesă din puzzle pentru a putea restabili încrederea în economia europeană. și să îndepărtăm temerile pe care le-a suscitat uh, criza um, sectorului bancar. Eu cred că noi am reacționat, am, am ținut cont de uh, uh, situația urgentă în, a, în ce privește sectorul bancar, atât din partea Consiliului și din partea Comisiei. Aș vrea să mai spun că am lansat un apel statelor membre pentru ca acestea să facă pașii care se impun pentru a crea acele instrumente financiare ce ne vor permite să uh, demarăm cât mai repede cu putință refinanțarea, programele de refinanțare a economiei și de sprijin a IMM-urilor. Putem să fim prudenți dar noi credem că statele membre au dat dovadă de entuziasm cu ocazia discuțiilor de la ultimul summit și că totul se va desfășura cât mai bine cu putință. În ce privește semestrul european și um, previziunile de creștere, deja la mijlocul lunii noiembrie veți afla uh, primele cifre și toate punctele pozitive și negative și evaluările noastre în ce privește guvernanța economică. În ce privește bugetul 2013-2014, o chestiune crucială, știți cât de grele sunt negocierile, însă am simțit uh, un anumit optimism din partea Comisiei și noi credem că suntem aproape de a obține o reușită și dacă există voința politică necesară, vom uh, rezolva această problemă cât mai repede. În ce privește protecția datelor, da, s-a dorit trimiterea unui semnal puternic de către Comisie. Încrederea în partenerul nostru american trebuie restabilită în ce privește această supraveghere, dar credem că acordul cu privire la TTP trebuie să continue. Nu trebuie să considerăm că acordul de liber schimb este un fel de cadou pe care îl facem Statelor Unite. E vorba despre una, un acord cu un interes uh, reciproc. E vorba despre îmbunătățirea relațiilor comerciale, despre un grad mai ridicat de armonizare, de standardizare, care va fi în avantajul Um, companiilor și a cetățenilor de ambele uh, părți ale Atlanticului. Și de aceea avem nevoie de o poziție europeană comună pe această temă foarte delicată. Ca să răspund domnului Van Orden, în ce privește povara administrativă, înaintea Consiliului European a existat o întâlnire între uh, între președintele Comisia Consiliului, primul ministru britanic și reprezentanța industriei. Și pot să vă spun că noi suntem deosebit de serioși în ce privește aceste chestiuni de reducerea birocrației. Deja există mai multe propuneri de simplificare care se află în curs de discuții la uh, Parlament și la Consiliu. Dar în ce privește reducerea administrației, Știți foarte bine că deja aceasta este uh, în curs de desfășurare. Deja am redus efectivele cu 5%, în plus nu s-au mai mărit salariile, funcționarii europeni trebuia să muncească mai mult pentru același salar și dacă comparați dimensiunea serviciilor de la comisie uh, cu cele de la uh, cu serviciile similare din Regatul Unit nu există termen de comparație pentru că cele din Regatul Unit sunt mult mai mari. Mulțumesc, domnului președinte, președinte Sefcovici. Acum dau cuvântul domnului președinte Van Rompuy. Mulțumesc, domnule președinte. Cineva a spus că a fost un Consiliu European fără surprize, dar trebuie să spun că și anumite reacții uh, nu prezintă nicio surpriză. Uneori am impresia că se tot spun aceleași lucruri. Dar Mm, Consiliul European s-a schimbat mult de un an încoace în, la nivel de membri, dar totuși unii dintre voi ne critică la fel. Este doar o observație. Nu am folosit euforisme, nu am folosit nici măcar cuvântul folosit de colegul meu, cautious optimism, optimism precaut. Din punct de vedere financiar, criza existențială a zonei euro e în urma noastră, toată lumea e de acord, dar problemele rămân, problemele sunt grave, boala nu e vindecată. Sunt de acord cu asta. Și tocmai de aceea facem cu toții eforturi foarte mari, și pe termen scurt și pe termen lung. Unii dintre dumneavoastră spuneți că nu s-a făcut nimic la acest Consiliu European, nu s-a luat nicio decizie, totul este blocat. Dar, doamnelor și domnilor, am discutat mult despre um, agenda numerică, despre inovare, am discut, așa cum în mai am vorbit mult despre energie, așa cum vom vorbi mult despre industrie și apărare în decembrie și despre competitivitatea industrială în februarie, Acestea sunt proiecte pe termen mediu și lung, care nu prezintă interes pentru foarte multă lume, dar care sunt extrem de importante pentru viitor. Și am luat decizii în legătură cu aceste priorități. Decizii clare, am stabilit termene, am creat instrumente, am elaborat strategii. Iată ceea ce este important pentru viitor. Și am făcut acest lucru de mai multe ori în diferitele consilii europene. Iar celor care spun totul este blocat, nu s-a decis nimic, pot să spun nu doar că nu sunt de acord, ci pur și simplu nu este așa, nu e adevărat. Pe termen scurt, mecanismul unic de rezoluție bancară, mecanismul de criză. În septembrie Comisia a făcut o propunere. O discutăm. Și vom lua o decizie, pot să vă asigur de asta, în decembrie. Bineînțeles, durează, dar câteva luni de zile pentru a face o astfel de reformă într-un astfel de sector este, cred, un pas înainte. Și înainte de sfârșitul anului se va fi luat o decizie politică în legătură cu mecanismul de rezoluție inclusiv în legătură cu mecanismul unic de supraveghere. Acum doi ani era de necrezut așa ceva. Am început discuția în iunie 2012, am încheiat munca politică în decembrie și acum Parlamentul European și-a încheiat activitatea și pregătim uh, supravegherea unică. Când în iunie 2012 am spus aici, în principiu am hotărât să creăm un instrument de supraveghere bancară, nimeni nu m-a crezut sau puține lume m-a crezut. Iată, acum îl avem la dispoziție. Același lucru se va întâmpla și cu uh, mecanismul de rezoluție. Uh, și sper că vom uh, încheia această activitate înainte de sfârșitul uh, mandatului propunerea Comisiei, nu spun că va fi acceptată ca atare, dar fondul de rezoluție este alimentat de bănci, pur și simplu. Și acest lucru a fost deja decis de Consiliul European acum câteva luni, de, în iunie. Și facem din nou același lucru. În ceea ce privește relațiile contractuale, este un subiect foarte controversat, dar și aici am făcut progrese la ultimul Consiliu. Și vom decide în legătură cu liniile directoare privind relațiile contractuale necesare pentru coordonare, doamnă Vertman Cole, pentru coordonarea economică, vom lua decizii în decembrie, dar pot să vă asigur că discuția a fost una fructuoasă și ne va permite să elaborăm o propunere pe care o vom face Consiliul European în decembrie. Și dacă în Uniunea Bancară avem supravegherea unică, rezoluția um, crizelor pentru întreaga zonă euro și pentru toți cei care doresc să participe la acest mecanism. Dacă avem uh, relațiile contractoare, un, o piesă esențială în sistemul economic, dacă uh, evaluăm toate aceste lucruri alături de unea bugetară de six-pack și two-pack, uh, practic se va rezolva, se vor fi rezolvat multe lucruri și eu mă voi bucura că înainte de sfârșitul acestui mandat al meu și al Comisiei vom fi încheiat un uh, dosar foarte important pentru a răspunde așteptărilor de acum 2-3 ani, când nu spera nimeni că vom obține asta. În legătură cu măsurile pe termen scurt după, după Lampedusa, doamna Hans a spus că situația este scandaloasă. Principalul interesat, primul ministru Leta, este foarte satisfăcut de concluziile Consiliului European. Am luat concluzii pe termen scurt și în decembrie Consiliul de Ministri va lua decizii pe termen scurt la nivel operațional, consolidând Frontex-ul, asigurând um, folosirea Eurosur și altor um, inițiative de supraveghere și, dacă e nevoie, vom discuta din nou despre aceste lucruri la Consiliul din decembrie. Când vorbiți despre serviciile secrete și întreaga polemică, mai mult decât polemică, care a început în această vară și a continuat cu ultimele revelații de acum câteva săptămâni, pot să spun că principala interesată, doamna cancelar german, nu este doar foarte mulțumită de concluzii, dar a contribuit la redactarea lor. Deci, persoana vizată, în primul rând, este cea care se află alături de alții la originea textului adoptat. Ne spuneți că nu e suficient? Dacă principala interesată e mulțumită? Și aici trebuie, cred, să păstrăm anumite proporții. Și sper că vom ajunge la un acord în noiembrie în legătură cu cadrul financiar multianual, pentru că este esențial pentru multe dintre proiectele noastre printre altele, proiectele um, de luptă împotriva șomajului tinerilor și, ca și vicepreședintele Comisiei, sunt dezamăgit de faptul că în statele membre încă nu s-a avansat suficient pentru a face propuneri de proiecte, pentru că dacă se adoptă cadrul financiar multianual înainte de sfârșitul anului și poate noiembrie, sper, finanțarea poate dimara de la 1 ianuarie. Este de responsabilitate de responsabilitatea președinției lituaniene alături de Parlamentul European să încheie negocierile privind uh, CFM-ul. Uh, și, și eu sunt uh, optimist în mod precaut în legătură cu adoptarea acestui cadru financiar multianual. O ultimă observație. Acum trei ani și jumătate spuneam că, sau se spunea, că arătam ca uh, un funcționar de la bancă. Acum singur pot să opresc uh, o furtună electorală. Incredibil! Ca o singură persoană să se schimbe atât de mult pentru a uh, opri o um, uh, furtună electorală? Dacă această observație n-ar fi venit din partea dumneavoastră, m-ar fi bucurat, dar pentru că vine din partea dumneavoastră nu mă interesează. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Van Rompuy. Acum reluăm um, reacțiile colegilor. Mai întâi, domnul Stadler. Un minut. Domnule Van Rompuy, nu mă concentrez eu neapărat pe lucruri neesențiale, să știți. Mă interesează ce interesează pe alegători. Ce trebuie să reprezinte Uniunea Bancară, în primul și în primul rând? Care sunt regulile pe care le va prezenta această Uniune Bancară? Până și un eurosceptic, cum sunt eu, ar putea fi câștigat de partea Uniunii Bancare, cât timp aceasta impune reguli. Dumneavoastră discutați despre un mecanism pe care l-ați pus uh, uh, în picioare. Foarte bine pentru birocrați, dar uh, care sunt criteriile după care se face supravegherea de către funcționari? Așa, din instinct? lipsesc regulile și aceste lucruri, din păcate, nu s-au colectat nici până în zi de azi. Dumneavoastră n-ați reușit. Mecanismul de rezoluție bancară este unul care chiar n-ați câștigat nimic, nici dumneavoastră și nici noi. Și, în al doilea rând, nu reușiți să fiți foarte clar în ceea ce privește de unde să vină banii. Bani pe care i-ați prevăzut pentru uh, recapitalizarea băncilor defecte nici măcar nu spuneți dacă aceste bănci falimentare uh, pe viitor vor fi lăsate să falimenteze, ceea ce ar fi poate mai de bun simț. Marile anunțuri, cum că contribuabilul nu va mai fi cel care va finanța aceste bănci și salvarea lor, pare a fi, pare a fi iarăși incorrecte și să știți că uh, ne va sancționa legătorul la anul. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Stadler. Domnul Farage are cuvântul. Vreau doar un moment uh, să spun un lucru. Uh, cât de pasionantă e această discuție, cum v-am enervat eu pe dumneavoastră și v-ați enervat dumneavoastră pe mine, domnule Van Rompuy. Discutăm despre un mecanism unic de supraveghere, fond de rezoluție. Oamenii adevărați discută despre faptul că n-au ce lucra. Noi însă la anul deschidem ușa românilor și bulgarilor Poate că, domnule Van Rompuy, răspunsul este să îmi ignorați solicitarea de referendum și poate că da, veți ieși la rampă și mă veți ataca pe mine și pe eurosceptici și doar atunci vom avea alegeri adevărate. Dar vă avertizez, limbajul pe care dumneavoastră și comisia îl folosiți nu e un limbaj pe care îl vorbesc cu oamenii normali. Nu așa simt și gândesc cu oamenii normali. Noastră stați uh, acolo în spatele drapelului, dar drapelul și poziția noastră au fost respinse în 2000 de către francezi și olandezi, dar fără uh, a ține cont de asta ați continuat. Haideți să ne luptăm de adevăratele la anul, în mai, la alegeri. Mulțumim! Domnule Faraj, doamna Zimmer are cuvântul un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Încă o dată mulțumesc pentru răspunsuri atât din partea domnului comisar, cât și din partea domnului președinte al Consiliului, Van Rompuy. Vreau totuși să revin cu câteva chestiuni. Domnule Șefcovici, ați spus că vă bucurați că deja șase state membre și-au declarat disponibilitatea de a contribui la fondul pentru uh, tineret, dar dacă într-adevăr vrem front-loading, pentru aceste proiecte uh, ce vizează reducerea șomajului în rândul tinerilor, trebuie să spunem că frontloading-ul înseamnă că tot ceea ce a rezultat din CFM, deci tot, tot ceea ce luăm din CFM până în uh, 2020, la un moment dat uh, va trebui echivalat, echilibrat. E un schimb. Nu sunt bani în plus care vin din partea statelor membre, ci este o aranjare, o distribuire a acestora. Deci ce garanție avem că după 2016, după, 2000, după 2016, da, acest program nu se duce pe apa sâmbetei? Ce garanție avem că celelalte proiecte importante, celelalte inițiative de ocupare se vor bucura de un tratament corect. E vorba de lupta împotriva marginalizării sociale, uh, Uh, lupta pentru ocupare și așa mai departe. Și apoi mă interesează un alt aspect uh, important, pentru că iarăși am menționat scandalul uh, NSA cu spionajul american. Informațiile care au ieșit la lumină, până la urmă, indică următoarea întrebare. Cine apără drepturile cui? Uniunea Europeană e dispusă să uh, transmită un mesaj ferm, spune noi nu suportăm, nu acceptăm asta. Există o disponibilitate a statelor membre de a oferi azil politic în ceea ce privește lui, uh, în ceea ce privește Edward Snowden, în ceea ce privește situația lui Edward Snowden. Sunt întrebări la care așteaptă un răspuns uh, colegi, colegii tineri. Domnul Van Orden. Domnule președinte, vreau să revin la o remarcă a domnului Sefcovici. Da, a fost uh, o întâlnire foarte interesantă a reprezentanților industriei, unde a fost prezent un prim-ministru și președintele comisiei, însă noi ne dorim să existe acțiuni concrete, ceea ce înseamnă să opriți legiferarea, noile legiferări, să scoateți reglementări din achiu pentru ca acesta să fie mai mic, să reduceți personalul și să reduceți costurile. Ne dorim uh, schimbări radicale. A fost apelul lansat de către David Cameron, dar și de alți lideri europeni. Trebuie să remodelați Uniunea Europeană. Trebuie să uh, uh, repatriați anumite puteri și competențe și Uniunea Europeană să se concentreze pe uh, ce este mai important, redresarea economică, Nu știm încă dacă chiar am ieșit din criză sau încă suntem într-o situație foarte fragilă. Numai aceste subiecte vor determina rezultatul referendumului din Regatul Unit și chiar al votului din alte țări europene. Acolo unde liderii europeni chiar vor avea curajul să întrebe pe cetățeni ce își doresc cu adevărat. Grazie, onorevole la Ordine, la parola onorevole Arms. Are cuvântul acum doamna Harms. Eu cred că în Regatul Unit trebuie să se discute în următorii termeni. Uh, poverile pe care le suportă Uniunea Europeană au fost, de fapt, complotate în City și uh, se greșește prin apărarea unor practici de piață defectoase care și dacă de asta uh, blocați una bancară, atunci greșiți și nu știu dacă așa veți reuși pe viitor să creați locuri de muncă în Regatul Unit. Oricum, lăsând asta la o parte, am citit că domnul Feynman din Austria la sfârșitul summitului a declarat că reforma Merkel e una dubioasă pentru domnia sa și că nu este deloc dispus să suporte niște acorduri ca care uh, îi sunt băgate, vârâte pe gât și care se bazează pe niște uh, idei uh, de reformă mai degrabă anti-europeană nu se prea bazează, de fapt, pe metoda comunitară, ceea ce se întâmplă acum. Deci, uh, citim în presă asta și nu putem decât să ne îngrijorăm. Edward Snowden e eroul multor tineri europeni. E eroul multor tineri din întreaga lume. Europenii, pe de o parte, um, se bazează pe acesta când discută despre canonul drepturilor civile, dar nu sunt în măsură să discute dacă se ofere uh, azil sau nu. De ce nu se poate discuta măcar despre asta? Pentru că în Europa nici nu putem să-l apărăm. Asta e de fapt problema adevărată, o problemă foarte, foarte gravă, un lucru cu care nu vom reuși să-i încurajăm pe tineri să sprijine ideea și proiectul european. Mulțumim, doamnă Harms. Are cuvântul doamna Parvanova. Domnule președinte, Aceste disparități între statele membre, aceste diferențe de opinie, sunt acum emblematice pentru Europa. Asta creează uh, eurofobie. Asta uh, îi, fac pe îi face pe cetățeni să ne critique. Așteptăm din partea dumneavoastră să fiți mai eficienți în activitatea dumneavoastră, pentru că la anul vin alegerile. Parlamentul va fi reales și noi trebuie să arătăm că suntem eficienți. Dumneavoastră ne blocați. Nu... Uh, nu dumneavoastră veți fi judecați la aceste alegeri, noi vom fi judecați. Și credem că mai multă Europa, mai multă coeziune este soluția, nu mai puțină Europa. Uh, spunem acest lucru partenerilor noștri, Statelor Unite, Chinei, Indiei. Uh, spunem acum administrației Obama lucruri uh, că nu mai suntem parteneri strategici. Acum s-au întors spre India, spre Rusia, spre China și ne-au spus foarte clar, acum doi ani, la o întâlnire cu administrația Obama, grupului nostru, ni s-a spus foarte clar că această criză economică nu se mai datorează crizei economice din Statele Unite. Este o criză economică a Europei, a Uniunii Europene. Și dumneavoastră sunteți responsabili de această stare de fapt care continuă. Și trebuie să găsim soluții mai bune, soluții așteptate de oameni. Mulțumesc. Eh, onorevole Guerrero. Are cuvântul acum domnul Guerrero. Senor Van Rom. Mulțumesc, domnule Van Rompuy. În răspunsul dumneavoastră, în care v-ați adresat clar mie, ați spus că intervenția mea nu vă mira, câtuși de puțin. Ați mai spus că Componența Consiliului s-a schimbat în ultimul timp, dar grupul socialist continuă să fie ce a fost întotdeauna. Noi continuăm să fim coerenți. Da, poate că au existat niște evoluții la Consiliu, dar nu în sensul corect. Tot ceea ce face Consiliul nu se îndreaptă în direcția dorită de noi și e normal să criticăm ce face Consiliul sau uneori să deplângem lipsa de ambiție a membrilor Consiliului. Cred că nu trebuie să facem un amestec între poziția personală a președintelui Consiliului și ceea ce constituie obiectul unui acord între șef de stat și de guverne. În intervenția mea am criticat mai ales statele membre. În ce privește imigrația, statele membre nu au fost în stare să uh, deblocheze mai multe mijloace, mai multe instrumente pentru a sprijini pe cele două agenții europene, agenții europene care trebuie să fie active în acest domeniu. Frontex și uh, Biroul European de Sprijin pentru Azil. Da, avem nevoie de o strategie pentru imigrație. Da, domnule președinte, trei minute și jumătate am dreptul. Trei minute și jumătate, spune deputatul italian. Avem nevoie de o strategie pentru imigrație. O strategie care trebuie să ducă campanii de prevenire, să uh, negocieze acorduri cu țările de origine, să permită lupta împotriva sărăciei în aceste state. Acum aș vrea să vorbesc despre agenda digitală. Știu că s-a ajuns la un acord în cadrul Consiliului, chiar dacă, încă o dată, duce și lipsă de ambiție. Statele membre ar fi putut să meargă și mai departe. De exemplu, În ce privește facilitatea pentru conectarea Europei, s-a făcut chiar o reducere a bugetului de mai multe miliarde. Este o reducere, nu puteți să o negați. Iar în ce privește uh, 4G, noua tehnologie de telecomunicații, este un progres uh, ridicol. La noi abia s-a introdus pe când în Statele Unite 80% din populație are acces. Orizont 2020 este foarte important. Am cerut aici 100 de milioane de euro. Comisia propunea 80 și până la urmă vom ajunge la 75. Ca să închei, tinerii. Și revin la cele spuse de vicepreședintele Comisiei. Ne-a spus că doar șase state au adoptat o strategie ce privește ocuparea Uh, tinerilor. Dar este totuși un element strategic pentru Europa, pentru a consolida sentimentul uh, de aderare la Europa în rândul tinerilor. Ei au nevoie de noi. Și programe de succes precum Erasmus sunt și ele acum în pericol. Deoarece Există instituții și anumite state membre care acum au redus bursele. Mă gândesc mai ales la Spania, deci nu este un lucru bun. Mulțumim, domnule Guerrero, și încheiem cu doamna Vortman uh, uh. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte. Ca ultim vorbitor vreau să fac câteva comentarii de încheiere. Am ascultat foarte multe critici pe multe, multe probleme. Uh, dar uh, aș vrea să le aduc aminte colegilor că nu putem să ștergem cu buretele o criză. Ca să rezolvăm o criză avem nevoie de solidaritate și răspundere și să luăm decizii dificile, cu reforme structurale. E nevoie de acțiuni concrete. Dacă ne uităm la ce s-a realizat în ultimul an cu consolidarea cadrului instituțional, cu Uniunea Economică și Monetară, cu uh, acțiunile cu privire la Uniunea Bancară, uh, Până la urmă, noi am creat un, uh, un fond, un, un fundament important pe metoda comunitară. Și nu pot decât să încurajez Consiliul și Comisia să investească în credibilitatea acestui sistem pentru convergență. La unul din următoarele summituri mă îngrijorează faptul că ar putea să, pus, să fie puse pe tapet instrumente interguvernamentale care să submineze succesul înregistrat până acum cu metoda comunitară. Așa că fac un apel la angajamentul dumneavoastră față de sistemul astfel creat. Acum suntem pe punctul de ieși din criză, încetul cu încetul, și trebuie să investim în chestiuni de termen lung. Piața digitală, uh, piața energetică, pentru că acolo ar putea să apară următoarea criză. Haideți să preîntâmpinăm totul, să luptăm împotriva protecționismului, să avem programul REFIT cu privire la starea de sănătate a cadrului de reglementare și să luptăm împotriva migrației ilegale în plan extern. Nu pot să prezic eu viitorul, dar uh, fac câteva observații personale, domnule Van Rompuy, totuși. Suntem uh, Uh, mă scuzați, am încredere că dumneavoastră, ca prim președinte al Consiliului European, veți fi privit ca și cel care a făcut imposibilul posibil. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimii ani, ne dăm seama că au fost lucruri care în urmă cu câțiva ani ar fi părut imposibil de uh, implementat. Acum însă trebuie să investim în credibilitatea sistemului pentru ca totul să meargă și nu pot decât să contez pe sprijinul dumneavoastră. Mulțumesc tuturor, mulțumesc președintelui Van Rompuy, vicepreședintelui Șefcovici și uh, toate cele bune în continuare.